10. Ultimul punct de ordine noastră de zi din această seară este o întrebare orală adresată Comisiei ce privește arhipelagul Svalbard și resursele sale piscicole. Acum dau cuvântul imediat uh, domnului Walesa. 5 minute. Dziękuję pani przewodnicząca. Ubolewam, że nie ma z nami pani komisarz. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. ce, îmi pare rău că doamna comisar Damanachi nu este prezentă în rândul nostru, dar în numele Comisiei IP și în numele meu vă sunt recunoscător pentru această dezbatere în Parlament, dezbatere referitoare la statutul juridic al arhipelagului Svalbard și a resurselor sale haleutice. Întrebarea mea vizează o problemă cu un caracter uh, periculos în ceea ce privește cotele de halibut negru și de sebastă care au fost preluate de Rusia și alte țări. Svalbardul a fost cedat Norvegiei în temeiul articolului uh, de la, în temeiul tratatului de la Spitsbergen din 1920 un uh, principiu important a fost acela al nediscriminării în ceea ce privește ar, um, accesul la resursele arhipelagului. În 1977, Norvegia a declarat în mod unilateral zona de protecție pentru pescuit Svalbard și pretinde că uh, Prevederile de nediscriminare prevăzute în tratatul de la Spitsbergen nu se aplică în acea zonă. În 2010, Norvegia și Rusia au semnat la Murmansk un tratat maritim de delimitare care viza Marea Barents. O parte din uh, Apele din zona de, pescuit, de protecția pescuitului Svalbard se află acum la est de linia de demarcație. Rusia și Norvegia cooperează în Comisia Comună de Pescuit uh, norvegiano-rusă în ceea ce privește gestionarea stocurilor haleutice din Marea Barents. În ultimii ani uh, s-a ajuns la uh, monopolizarea cotelor de resurse haleutice în detrimentul statelor membre. Este foarte important ca Comisia să ia măsuri împotriva acțiunilor Norvegii. În caz contrar, Norvegia își va rezolva toate aceste probleme după cum consideră de cuvință. Am o serie de întrebări pe care aș dori să le adresez Comisiei. În primul rând, Comisia consideră că statele membre uh, care au semnat acordul, tratatul, cer scuze, Spitsbergen din 1909, din 1920, se bucură de drepturi egale de pescuit în zona de protecție de pescuit din Svalbard. În al doilea rând, care este poziția Comisiei referitor la statutul juridic al porțiunii din această zonă de protecție a pescuitului care se află la est de linia Murmansk? Această zonă este considerată a fi um, ape internaționale dincolo de platforma continentală rusă sau face parte din zona economică exclusivă rusă. A treia întrebare. Dacă pescarii europeni și-au pierdut drepturile de a pescui în zona de uh, protecție de pescuit Svalbard la est de linia Munț, Mun, Murmansk, atunci Comisia va lua în considerare cereri de despăgubire? A pata întrebare. Care este, care este poziția Comisiei în ceea ce privește uh, legalitatea transferului făcut de Norvegia către Rusia a răspunderii pentru o anumită parte a zonei economice exclusive norvegiene în Marea Barents? Și ultima întrebare, cea cu numărul 5. Comisia dorește să ia parte la întâlnirea din 2014 a Comisiei Comune Norvegiano-Ruse pentru pescuit sau dorește să ia uh, măsuri pentru a contracara uh, manipularea și acapararea de cote uh, de pescuit uh, pentru halibut negru și sebastă. Mulțumesc. Uh, domnule comisar, aveți cuvântul. Madam President, uh, honorable members of uh, the Parliament. Mulțumesc foarte mult, onorabili membri ai Parlamentului dau acest răspuns uh, de bună seamă în numele colegei mele, comisara Damanachi, care din păcate n-a putut să vină în această seară. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc domnului Olesă pentru că ne-a tras atenția asupra uh, acestor elemente și aspecte atât de importante. Vreau să subliniez cât de delicat este acest subiect subiect legat de pescuit, de resurse de pescuit, de relații internaționale și de relația noastră cu Norvegia, care uh, în mod tradițional a fost un, un uh, partener în domeniul pescuitului foarte important și un partener foarte important în zona marina arctică. Uniunea Europeană în mod constant a spus că statele membre care sunt parte ale tratatului Spitzberg din anul 1920, au drepturi conform acestui tratat. În ce privește măsurile de gestionare a stocului de pește și având în vedere măsurile de reglementare produs, eh, propuse de Norvegia, acestea depind de reglementările care există aplicate pe baza măsurilor nediscriminatorii, pe baza dovezilor științifice și pe baza respectului pentru toate părțile. Pentru toate părțile, în ceea ce privește întrebarea a doua formulată, nu avem încă un răspuns clar al Uniunii Europene. Noua linie Murmansk și consecințele acesteia încă sunt analizate la diferitele, în diferitele servicii și departamente ale Comisiei. În sfârșit, Comisia nu știe nimic despre procedurile prin care funcționează Comisia Comună de Pescuit uh, Norvegia-Rusia. E vorba de un acord bilateral și nu este un instrument, un aranjament regional pentru pescuit. Comisia nu își propune să participe la astfel de întâlniri. Comisia nu știe nimic despre preluarea acestor stocuri de halibut negru sau de sebastă în această regiune și nici nu are o opinie, un aviz asupra acestui uh, subiect. Mulțumesc în numele grupurilor populari europeni, doamna Fraga. Două minute. Eu quiero felicitar Vreau să-l felicit pe domnul Valesa pentru uh, inițiativa sa, pentru că uh, să nu uit, se uite de drepturile noastre de pescuit în uh, Svalbard, deși nu este deloc clar care este situația lor, așa cum s-a văzut în această seară. Aș vrea să întreb Comisia dacă ultimele negocieri pentru revizuirea acordului de pescuit cu Norvegia, dacă pe parcursul acestor negocieri, negociatorul în numele comunității a început vreo conversație sau negociere pentru a îmbunătăți uh, Uh, condiția de pescuit de Eglefin în Svalbard, ci pentru a uh, ne scăpa de intervențiile Norvegiei, implicările Norvegiei în aceste uh, în pescuitul european. E o chestiune foarte importantă pentru că, deși aceste îmbunătățiri ar putea uh, fi bine primite, ar rămâne în aer multe drepturi foarte importante pentru alte flote. La momentul de față, uh, multe state membre sunt afectate și, uh, ca și Comisia, sunt de părere că implementarea de către Norvegia Tratului de la Paris și introducerea uh, zonei de pescuit protejate contravin dreptului mării și dreptului internațional, aș vrea să știu de unde a plecat această inițiativă de a negocia viitorul flotelor noastre în Svalbard și care uh, sunt uh, termenele acestei oferte și dacă Comisia a discutat cu statele membre anterior acest lucru și dacă a obținut un mandat pentru a duce la bun sfârșit acest tip de negocieri. Vreau să vă amintesc că poziția intransigentă a Norvegiei s-a bazat pe faptul că Comisia nu este parte semnatară a tratatului uh, de la Paris, uh, cu care, uh, pentru care ar negocia doar cu statele membre, cărora, la rândul său, Comisia pe care le împiedică să introducă cote bilaterale, pentru că aceasta este o competență a Comisiei. Aș vrea să-mi răspundă um, Comisia la aceste două întrebări care au apărut în ultima rundă de negocieri cu Norvegia și care uh, au fost primite cu stupoare atât de uh, pescarii europeni cât și de statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Gallagher, are două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei pentru că au ridicat acest subiect îndeoseb când vine vorba de o zonă atât de delicată. Norvegia a sprijinit Uniunea Europeană în ceea ce privește dobândirea unui statut de observator în cadrul Consiliului Arctic cooperarea științifică în ceea ce privește um, zona Svalbard este impresionantă, îndeosebi uh, vis-a-vis -vis de protecția mediului și schimbările climatice. Am putut constata acest lucru personal eh, când m-am deplasat acolo anul trecut în iulie. Astfel, resursele haliutice au devenit mai accesibile în acea zonă. Problema drepturilor de pescuit în zonă este foarte importantă și, de asemenea, este extrem de important să clarificăm starea și situația juridică pentru a asigura astfel un tratament nediscriminatoriu a statelor membre ale Uniunii în arhipelagul Svarbard. Se pare că a venit momentul potrivit pentru a discuta despre această problemă Guvernul norvegian și-a luat angajamentul de a coopera cu Uniunea Europeană și a lăsat să se înțeleagă că dorește să se consolideze relațiile care există cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și Norvegia deja cooperează cu succes în ceea ce privește gestionarea comună a resurselor haleutice din Atlanticul de Nord. Încă o dată aș dori să mulțumesc colegului nostru Velesa pentru că ne-a oferit această ocazie excelentă pentru această dezbatere și aș dori să-i mulțumesc comisarului pentru că a răspuns întrebărilor. Mulțumesc uh, pentru verzie, doamna Lövin, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. În septembrie 2012, gheața din Marea Arctică a atins uh, o suprafață cea mai mică de când au început măsurătorile iar uh, în jurul zonei uh, um, Svalbard, gheața odată acoperea tot teritoriul, acum însă nu mai este cazul, iar gheața se topește cu o viteză extraordinară și asta permite deschiderea multor activități uh, de exploatare a petrolului, gazului, dar și pentru pescuit. Bineînțeles că avem interpretări diferite ale tratatului Uh, Spitzberg în 1920 și nu mă surprinde faptul că astăzi avem o astfel de dezbatere aici la Parlament, însă pe mine nu mă preocupă interesele de pescuit, ci cele legate de protecția mediului uh, ceea ce uh, a fost protejat de calota polară nu a fost la dispoziția oamenilor timp de aproape un milion de ani Acum situația s-a schimbat. Așa cum se întâmplă, Norvegia are un rol aparte de jucat în acest joc și uh, la întâlnirea țărilor arctice din Groenlanda, țări cum ar fi Statele Unite și Canada, au încercat uh, să introducă un moratoriu, <clears throat> iar Norvegia s-a arătat foarte reticentă. Sunt foarte surprinsă. Eu respect, bineînțeles, politica acestei țări și Suedia este vecină cu Norvegia. Însă vreau să cer Norvegiei să-și asume răspunderea când vine vorba de protecția stocurilor de pește din, ju- din jurul Svalbard și mai ales a protecției a mm, resurselor naturale de această regiune și ar trebui să accepte moratoriu în aceste ape și să nu fie cumva doar o acolită a Rusiei, pentru că astfel s-ar izola pe scena internațională. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Patrao. Senhor Doamnă președinte, domnule comisar, situația juridică și accesul la resursele haleutice la, ale arhipelagului Svalbard, pe care Norvegia l-a declarat în mod unilateral zonă de protecție pentru pescuit, a fost inclusă în acordul de cooperare cu Rusia, parțial. E o problemă extrem de complicată și e nevoie de o reacție fermă din partea Comisiei de a proteja interesele statelor membre care operează în regiune, încă o dată drepturile de pescuit, codele de pescuit, stocurile haleutice, resurse comune sunt uh, puse la dispoziția intereselor unor țări terțe împotriva intereselor comunitare. Acest lucru s-a întâmplat și în trecut și se întâmplă și acum. Țări terțe iau măsuri care sunt interzise din perspectiva cotelor multilaterale și acest lucru amenință stabilitatea resurselor și competitivitatea industriei piscicole în Europa duce la distorsionarea comerțului pentru că apare concurența neloială între diferiții operatori. Având în vedere gravitatea problemelor care vizează mai multe state membre, Comisia trebuie să ia măsuri uh, eficiente și proporționate pentru a remedia această problemă. Comisia nu uh, poate aplica standarde duble dă dovadă la nivel intern de protecționism și este extrem de um, relaxată și uh, tolerantă în exterior. Comisia trebuie să ia măsuri corespunzătoare, pași ferm, pentru a apăra stocurile aleutice existente și durabilitatea pescuitului. În primul rând, Comisia trebuie să ia parte la viitoarea întâlnire comună a Comisiei uh, de Pescuit uh, între Rusia și Norvegia. Trebuie să ia parte pentru a apăra foarte clar interesele uh, flotei de pescuit a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu există solicitări pentru procedura Catch the Eye. Am să dau cuvântul prin urmare comisarului Potocnic. Mulțumesc, onorați deputați europeni. Nu pot decât să repet că cunoaștem uh, tratatul uh, încheiat în 2010 între Norvegia și Rusia, care a generat uh, o dispută de lungă durată între aceste două state în legătură cu delimitarea zonelor maritime din Marea Barents. și astfel s-au încheiat acele dispute, de fapt. Uh, e o zonă arctică foarte uh, delicată. Comisia acum uh, vrea să vadă dacă există vreun efect negativ asupra vaselor de pescuit europene care pescuiesc în acele ape și dacă este contestabil conform dreptului internațional aplicabil și conform Convenției ONU pentru dreptul mării. Repet că în ceea ce privește cotele de pescuit nu cunoaștem um, vreo um, alocare incorrectă a cotelor la halibut și în alte tipuri de pești în acea zonă. Așa că uh, în legătură cu uh, multe întrebări ale doamnei Fraga Esteves, pot să vă spun că întrebările sunt foarte uh, detaliate și din păcate nu vă pot răspunde acum dar uh, le voi transmite uh, colegului meu și uh, ne vom asigura că veți primi un răspuns adecvat. Vreau să vă atrag atenția în final și asupra faptului și asupra declarației colegului dumneavoastră de la grupul verzilor E foarte important să ne preocupe durabilitatea zonei arctice, nu trebuie să subestimăm importanța ei din toate punctele de vedere, schimbările climatice și așa mai departe. Eu am vizitat arhipelagul Svalbard um, în urmă câțiva ani, când eram comisar pentru uh, știință și cercetare. Știți că noi avem acolo un uh, teritoriu uh, științific în nord, unde colaborează mai mulți uh, oameni de știință din întreaga lume. Zona este superbă și e foarte important să o protejăm. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Încheiem uh, această dezbatere. Următoarea sesiune se va ține mâine, joi, 27 februarie 2018, de la orele 8 jumătate la orele 14. Ordinea de zi uh, a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului European. Ședința se suspendă.